dată. Textul îl găsiți pe seans în direct și acolo se publică și procesul verbal. Miercuri, doamnelor și domnilor, potrivit articolului 4, 74, uh, mă voi uh, întâlni cu președintele Consiliului și voi semna 5 acte normative care au fost deja adoptate. Titlurile veți uh, putea să le regăsiți în procesul verbal. Dragi colegi, Vinerea trecută am avut Ziua Internațională a Femeii. Egalitatea dintre bărbați și femei reprezintă o valoare primordială a